Prendete posto per favore. Benvenuti a tutti, possiamo... Bună dimineața, bun venit tuturor. Începem lucrările. Îmi cer scuze pentru întârziere. Trilogul uh, neoficial cu președinția Uh, cipriotă și cu comisarul Cioloș s-a întins puțin mai mult. Această întâlnire a avut loc în uh, clădirea Consiliului, nu la Parlament, iată de ce a durat mai mult. Vreau să mulțumesc uh, prietenilor de la Asociația din Lombardia a tinerilor și a tinerilor fermieri din Lombardia, care le urez bun venit la ședința noastră. Dar fiindcă suntem constrânși de timp, uh, o să discutăm împreună cele patru dosare. Punctele 9, 10, 11 și 12 vor fi discutate împreună. Este vorba și de integrarea Croației în text și o să urmeze această procedură. Dau cuvântul lui uh, Capula Santos pentru cele două dosare și după aceea domnului Danta pentru cel de-al treilea punct și domnului Lavia pentru punctul 4. După care dau cuvântul domnului director Paceco de la comisie. Văd că toți directorii generali de la DG Agricultură sunt alături de noi. Uh, urez bun venit, domnul director Pereva. Deci, domnul Capula Santos, domnul Danta, domnul Lavia, uh, ni se va răspunde din partea comisiei, după care o să reușim să ne mișcăm mai rapid. După aceea, raportorii ne pot uh, spune care este situația negocierilor în ceea ce privește Croația și cu raportorii din umbră. Așa facem, da? Dau acum cuvântul lui Luis Capula Santos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să fiu succint. Cred că ar fi binevenit ca dumneavoastră să puteți da cuvântul și raportorilor din umbră, dat fiind că am colaborat foarte strâns. Aș dori, deci, ca raportorii din umbră, colegii mei, să adauge ce am uh, omis eu. Regulamentul privind dezvoltarea rurală. Am înregistrat progres, ne-am reunit uh, de nenumărate ori și uh, Vreau să subliniez uh, spiritul constructiv al uh, ședințelor noastre, care ne-a permis să registrăm progres, chiar dacă nu putem încă, la ora actuală, să ajungem la un compromis definitiv consolidat. Iată deci, aș dori să încep cu tinerii agricultori. Avem aici uh, o delegație a tinerilor agricultori din Italia, pe care sigur interesează acest subiect. Acest subiect a beneficiat de un compromis care este aproape gata. Vor exist, va exista asistență pentru tinerii agricultori la pilonul 1 și 2. La pilonul 1 acest, această asistență va fi obligatorie, deci va uh, fi uh, maj, majorate plățile directe pe hectar cu 25%, iar uh, compromisul pe care îl avem la ora actuală Uh, dorește ca această obligativitate să se aplice la primele 100 de hectare. Dacă uh, Comisia va fi de acord cu uh, această uh, modificare, atunci uh, plățile vor fi majorate pentru primele 100 hectare. Apoi, 2% din buget uh, va fi rezervat tinerilor agricultori. Am hotărât ca fondurile neutilizate din aceste 2% în statele membre să, fie, să poată fi folosite pentru a-i ajuta pe noi agricultori, chiar dacă aceștia nu sunt tineri. Apoi, în ceea ce privește micii agricultori, am ajuns la un consens. Am propus ca agricultorii care primesc până la 1500 de euro să fie incluși automat în sistemul uh, exploatațiilor mici, de mici dimensiuni. Deci este vorba de cei care nu doresc, uh, care nu doresc să fie incluși în acest sistem, pot să rămână în sistemul actual, bineînțeles. Am înregistrat progres și în ceea ce privește flexibilitatea între cei doi piloni. Avem un compromis, uh, un un început de compromis uh, în ceea ce privește transferul de la pilonul 1 pentru 2 de a transfera până la 15% din uh, pachetul financiar. Nu avem încă un acord în ceea ce privește transferul de la 2 la 1, dar uh, se fac propuneri între 5 și 10% aici. În ceea ce privește plățile legate de suprafață, eu cred că ne apropiem aici uh, de propunerea Comisiei în ceea ce privește compromisul. Comisia propune să se mențină legate până la 5% din uh, pachetul financiar național și peste 5% pentru statele membre care au peste 5% uh, legate. Cred că putem să ajungem la un compromis în jurul acestor cifre. Încă nu am ajuns la un compromis cu privire la lucrurile mai complicate. Uh, cum ar fi plafonarea, unde nu cred că am putea să ajungem prea ușor la un acord. Ne ocupăm încă de acest subiect, dar pozițiile sunt extrem de variate. La fel se întâmplă și în ceea ce privește Bun, poate în ceea ce privește plafonarea, uh, cum am spus că pozițiile sunt variate, dar am reușit să înregistrăm progres. Am, iată, acum am reușit uh, să aflăm care este poziția Consiliului acum uh, câteva minute și cred că putem, în ceea ce privește greening-ul, ecologizarea, putem să ajungem la o poziție de conciliere care să garanteze caracterul verde al primului pilon, dar care să fie mai simplă, mai puțin birocrat pentru agricultori, să fie mai aproape de realitatea uh, agricultorilor și care să aibă o abordare europeană, dar în același timp să aibă oarecare flexibilitate în ceea ce privește aplicarea la nivelul statelor membre uh, cu privire la introducerea acestui sistem al echivalențelor. Iată cum stau lucrurile. Acum discutăm uh, convergența internă, un subiect foarte important și anume dacă la nivelul statului membru sau la nivelul uh, regiunii uh, trebuie ca plățile să conver, să, să se îndrepte către plăți uh, egale în, până în 2019, dacă nu va trebui să găsim un mecanism uh, care să garanteze că nu va fi perturbată con- concurența și care, în egală măsură, să ofere o soluție statelor membre care se confruntă cu această problemă. Uh, în ceea ce privește ecologizarea, greening-ul, cred că diversificarea, așa cum s-a făcut propunerea în acest sens, reprezintă o propunere mulțumitoare, ceea ce înseamnă că exploatațiile de până la uh, 10 hectare de teren arabil nu vor fi obligate să aplice ecologizarea între 10 și 30 de hectare trebuie să aibă cel puțin două culturi și peste 30 de hectare trebuie să aibă trei culturi. Am uh, uh, lărgit conceptul uh, de uh, pășuni pentru ca o pășune temporară să fie echivalentă unei culturi, astfel încât uh, să intre în, pro- în, uh, în procentul de diversificare cu o cultură în plus. Apoi, în ceea ce privește zonele de interes ecologic, care este un subiect uh, delicat, propunerea pe care avem la ora actuală cere ca până la 10 hectare de teren arabil, deci nu vorbesc de totalitatea terenurilor din exploatația agricolă, să fie scutite de aplicarea acestui uh, procent de zonă de interes ecologic și ca exploatațiile care au peste 10 hectare, dar dacă această suprafață reprezintă peste 20% din suprafața totală arabile, atunci trebuie să se respecte aceste zone de interes ecologic, fiindcă nu avem încă un acord cu privire la procentaj. După cum știți, Comisia cere 7%, sunt propuneri de amendament care ridică acest procent la 13%, alții cer 5%, Comisia pentru Mediu dorește 7%, Cred că am putea să ajungem la un numitor comun uh, poate 5% între 7 și 13% ar fi o cale de mijloc foarte bună, dar și 5% e, e greu de acceptat de unele grupuri politice care vor mai puțin uh, sau către cei care vor mai mult. Tot bine, putem să votăm uh, fiecare procentaj în, sine nu trebuie neapărat ca procentul să fie inclus în compromis. Domnule președinte, nu vreau să fiu exhaustiv aici, dar în ceea ce privește plățile directe, iată pe scurt uh, care este situația. Apoi, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, acest uh, regulament uh, a fost mai ușor, am înregistrat mai multe progrese, fiindcă a fost mai puțin controversat. Am ajuns la compromisul cu privire la multe detalii, cu toate acestea, mai avem unele probleme restante, iar uh, compromisurile cele mai importante uh, se referă la posibilitatea de cofinanțare a măsurilor uh, agroecologice între în jur de 5%, de 50%, mă scuzați, propunerea comisiei a fost de 50%, s-a propus și 60%, iar compromisul va fi de 55% de cofinanțare. Vom uh, reuși, cred, să ajungem la un compromis uh, care spune că 25% din pachetul național pentru dezvoltare rurală să fie folosit pentru, măsurile, pentru aceste măsuri și agricultura orga, biologică, o cifră mai mare decât procentul actual, iar în momentul în care vorbim despre cifrele actuale, trebuie să spun uh, că avem uh, o cifră medie de 24% pentru aceste măsuri, dar fiindcă este vorba de medie, înseamnă că unele state membre au un procent mai mic uh, pentru măsurile uh, de agricultură și mediu înconjurător. Iată de ce propun ca 25% să fie obligatoriu în toate statele membre pentru măsuri agroecologice. Apoi mai, am mai ajuns la un acord și în ceea ce privește tinerii agricultori. Vă reamintesc faptul că mandatul de negociere al Parlamentului la nivel bugetar ar uh, putea să mențină bugetul actual, dar mai avem uh, probleme în ceea ce privește două aspecte fundamentale. Zonele cu situație naturală specială Aici uh, avem o majoritate care respinge poziția Comisiei și am văzut la întâlnirea Consiliului că uh, este foarte îndepărtată și de poziția Consiliului. Ni s-a spus că Consiliul, uh, în ceea ce privește acest subiect, încearcă să se apropie de Comisie, dar la Parlament poziția noastră este total diferită. Există, deci, o majoritate a grupurilor politice care ar dori ca situația actuală să fie extinsă să fie prelungită, deci lucrurile încă nu s-au clarificat și nu este ușor să ajungem la un acord. Încă un aspect uh, care mai trebuie rezolvat reprezintă gestionarea riscurilor. La comisia noastră am, uh, avem o majoritate care ar dori ca acest subiect să rămână la pilonul 2, așa cum propune comisia, dar, așa cum știți, la Comisia pentru Mediu s-a uh, votat cu majoritate covârșitoare posibilitatea de a transfera la pilonul 1 acest sistem de gestionare a riscului. Iată, deci, eh, ambele opțiuni au, eh, punct, au eh, puncte pro și contra, dar e clar că există o poziție diferită între Comisia pentru Mediul Înconjurător și Comisia pentru Agricultură și Consiliul, unde majoritatea este pentru menținerea sistemului de gestionare a riscului la pilonul 2. În ceea ce privește gestionarea riscurilor, Chestiunea cea mai controversată este cea a asigurărilor agricole. Există grupuri politice care ar dori să excludă pur și simplu sistemul de asigurări, apoi avem uh, deputați care vor exact invers să mențină sistemul de asigurări agricole, deci trebuie să reușim să găsim un compromis, dar e clar că nu putem să ne îndepărtăm prea mult de poziția Comisiei, care este poziția ce se bucură de majoritate în Consiliu. Am fost informați de acest lucru astăzi. Domnule președinte, stimați colegi, vreau să vă spun că în linii mari aceasta este situația. Aș dori încă o dată să vă spun că sunt foarte mulțumit de modul în care ne-am desfășurat lucrările. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, de pildă, pentru spiritul de colaborare de care au dat dovadă care ne-a permis să înregistrăm progres și uh, sunt uh, convins că până pe 15 decembrie, care este noul termen limită pentru trimiterea spre traducerea compromisurilor, cred că uh, iată va trebui să punem umărul până la sfârșitul acestei luni și ar fi de dorit ca până la finele lunii noiembrie să avem textul de compromis pentru a putea să-l trimitem apoi spre traducere. Bineînțeles, îmi dau seama uh, că ă, nu este ușor și vă rog foarte mult, îi rog pe toți colegii ă, să își dea seama că avem nevoie de o majoritate covârșitoare la Comisia noastră, fiindcă dacă avem o majoritate covârșitoare cu privire la ă, chestiunile cele mai importante, ne va, acest lucru ne va permite ca în ianuarie, când vom vota la AGRIS, să putem începe un trilog neoficial cu Consiliul, îndată ce uh, mandatul pe care le va uh, obține la plenara din Strasburg nu va putea să aibă loc înainte de luna martie, deci trebuie să începem negocierile cât mai rapid posibil pentru ca spre binele agricultorilor să încheiem negocierile în primul semestru al uh, lui 2013. Bine, grazie. Grazie, Luis. Eu prosegui. Mulțumim. <clears throat> Mulțumesc, Luis. Și acum îi voi da cuvântul lui Michel Danton și apoi domnul Giovanni Lavia și apoi alți vorbitori. Și sper că vorbitorii se vor referi la toate cele patru dosare, după care dau cuvântul Comisiei lui Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a făcut și lui și aș dori să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră și asistenților lor, fiindcă uh, cred că spiritul de uh, lucru și dorința de a registra progres uh, este lăudabil. Așa cum a spus ieri George Lyon, subiectul organizațiilor comune ale pieței este unul care dezbină pozițiile și nu va fi ușor să obținem un compromis care să mulțumească toate grupurile politice. Uh, la ora actuală am 10 uh, compromisuri care, care acoperă primele 100 de articole ale OCP unică. În ceea ce privește aceste compromisuri, vreau să vă spun că două sunt terminate, uh, dar atât timp cât nu am înregistrat un acord final asupra tuturor uh, aspectelor, nu avem un acord, dar avem un, un acord privind apicultura și laptele în școli. Deci aici am finalizat lucrurile. Mai avem patru uh, Uh, cum ar, uh, printre care prețurile de referință, intervenția publică, stocarea privată și standardele de piață. În ceea ce privește intervenția publică, compromisul este complex, este aproape gata, avem o listă de produse vizate aici, dar nu a fost acceptat de toate grupurile politice. În ceea ce privește stocarea privată. Aici avem un compromis care nu se bucură de acordul tuturor grupurilor, din păcate, dar vreau să vă spun că acest compromis nu, uh, nu are și o listă de produse, fiindcă această listă uh, este foarte lungă și nu este ușor să ajungem la un acord privind această listă. O să ajungem la un vot separat privind fiecare din elementele acestei liste și vom vedea apoi care va fi majoritatea, care vor fi elementele care se bucură de majoritate. Avem o rețelă de examinare privind um, uleiul de măsline și sectorul fructelor și legumelor. Uh, am ajuns la un acord uh, privind aspectul tehnic, uh, dar uh, această rezervă de examinare se referă la OP și Interpro, fiindcă nu am ajuns încă la un compromis, nu putem să definitivăm lucrurile aici. Apoi, sectorul vinului, vitivinicol, aici Aici avem regulile proprii acestui sistem. Am ajuns la un compromis, chiar dacă și aici mai există uh, uh, păreri diferite, cum în ceea ce privește dreptul de plantare. Trec acum în revistă rapid um, toate aspectele discutate. După trei întâlniri cu raportorii din umbră, vreau să vă spun că um, nu avem nicio surpriză. Uh, ce Ehm, bănuiam, poziția pe care o bănuiam uh, după dezbatere este, de, este deja, este de fapt poziția care se și manifestă în cadrul negocierilor. Grazie, Michel. Continuiamo e chiudiamo. Mulțumesc, uh, Michel. Vom continua cu Giovanni Lavia și luăm notă de toți cei care doresc să intervină. Giovanni, mulțumesc, domnule președinte. Atunci când vorbim de reglementare privind finanțarea, când vorbim despre uh, reglementare orizontală, pot să spun că a existat o cooperare foarte bună cu raportorii din umbră și acest lucru ne-a permis să cădem de acord asupra unor amendamente de compromis. Trebuie să spun că atunci când uh, vorbim de marea majoritate a cazurilor, toate grupurile politice au fost de acord cu amendamentele de compromis propuse în prima parte am ajuns la articolul 56 și când uh, vine vorba despre aceste lucruri, respectiv despre organismele de certificare, despre obiectivele regulament, propunerii de regulament și despre monitorizare, precum și când este vorba despre cooperare locală inovatoare sau exploatații ultraperiferice, cred că am ajuns la o linie comună a tuturor grupurilor politice și am uh, înaintat amendamente de compromis uh, comisiei. Lucrăm în continuare pe teme precum uh, ecocondiționalitatea. Am uh, discutat despre lucruri, de exemplu, cum să abordăm uh, directiva privind pesticidele în contextul directivei uh, pentru apă, însă așteptăm și discuțiile cu raportorii din umbră de pe viitor și sper să reușim să adoptăm amendamente de compromis uh, acceptabile pentru toate grupurile politice. Mai există un lucru care uh, se referă la propunerea suplimentară înaintată de comisie referitoare la transparență. Acest lucru mai trebuie discutat. Respect propunerea, însă se pare că există anumite discrepanțe în opinie, iar amendamentele care au fost înaintate amendează propunerea Comisiei pentru a se asigura că ceea ce prevalează este dreptul de a proteja uh, sfera privată. Acest lucru este important. Nu știu dacă este corect atunci când este vorba despre fermieri, însă uh, sprijinul oferit acestora uh, din partea statelor membre, acesta ar trebui să fie publicat, numele, toate informațiile ar trebui să fie uh, furnizate. Nu știu uh, dacă situația este um, similară în ceea ce privește obligațiile de transparență pentru alți actori economici, însă nu cred că trebuie să existe niciun fel de tip de discriminare împotriva fermierilor. Așadar, uh, vom înlocui uh, obligația de a preciza numele cu obligația de a specifica un cod. Astfel, se poate trasa um, persoana respectivă pentru a vedea cine a beneficiat de subvenție. Unii spun că acest cod ar duce la o lipsă de transparență, dar eu cred că se ajunge la un echilibru între transparență și protejarea sferei private. Online. Mulțumesc, uh, domnule Giovanni, și acum începem cu intervențiile din sală. Domnul Agniu, domnul Des și apoi uh, domnul Bove. Domnule Agniu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Câteva întrebări, primele două adresate lui, uh, lui Cava Santos. Mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți pentru a oferi mai mult sens acestei chestiuni privind greening-ul, uh, mai ales în contextul prețurilor în creștere. Pentru că ați spus și doresc să clarific acest aspect, vă rog. Ați spus că primele 10 hectare trebuie să fie exceptate de, din aceste zone uh, care trebuie să fie tratată din punct de vedere ecologic. Acest lucru se referă la tinerii fermieri, la fermierii mai în vârstă. Aceasta este propunerea pe care o înaintați dumneavoastră sau vorbim despre 10 hectare în orice condiții. Și o întrebare rapidă, succintă, adresată domnului Lavia. A spus că va fi înlocuit numele de un cod în ceea ce privește uh, beneficiarul de plăți directe. Cine va avea acces la acest cod? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule Agniu. Acum domnul Albert Des și apoi domnul Sikieschi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Din păcate nu am putut uh, veni de la bun început și am reușit să aud ultimele observații făcut de domnul, de domnul Capula Santos cu privire la regulamentul privind cele șapte procente. Mulțumesc tuturor celor care au uh, lucrat uh, pe marginea acestor puncte și sper să putem ajunge la niște compromisuri uh, importante. Însă, în ceea ce privește reglementarea privind 7%, nu înțeleg background-ul și nu înțeleg propunerea comisiei. Eu cred că este o comisie care duce la un regres. Noi, în Germania, um, lucrăm foarte mult în domeniul energetic. Dorim să uh, renunțăm la energia nucleară și să avem o producție susținută care să susțină um, producția de energie uh, regenerabilă. Pentru mine, fiecare hectar care este scos din producție reprezintă un regres. Așadar, cred că trebuie să găsim aici niște condiții mai uh, rezonabile. Și acest regulament, că vorbim de 3, 5, 7%, aceasta nu are sens nici din perspectiva protecției mediului. O exploatație bună nu își va scoate din exploatare un hectar, ci, din contră, uh, suprafața respectivă care este uh, finanțată uh, va fi concesionată. Săptămâna trecută am citit pe internet că un fermier a uh, oferit ca Mm, zonele agricole care uh, nu sunt uh, agrabile să fie oferite uh, pentru a fi scoase din exploatare. Eu uh, nu știu dacă um, asemenea reguli ar fi susținute și de protecția mediului. Eu cred că ar trebui mai degrabă să introducem un program agricol care să se refere la zonele marginale a terenurilor agricole și acestea să fie um, integrate în acest program de greening. Cred că această propunere trebuie să fie îmbunătățită în mod semnificativ, altfel, nu vorbesc acum în numele grupului politic, ci în uh, nume personal, eu nu voi putea fi de acord cu o asemenea propunere. Eu nu voi putea susține o asemenea prostie, așadar, uh, cred că trebuie să vorbim aici despre exploatațiile care uh, au 50% uh, din suprafață zone pe care o cultivă um, nu din uh, motive agricole, ci din motive de greening. Vorbim aici de suprafețe mari și cred că trebuie să facem ceva astfel încât uh, și în ceea ce privește suprafețele agricole mari să existe mm, zone uh, care sunt cultivate nu pentru producția agricolă, ci uh, din motive de mediu. Însă, cred că trebuie să găsim un regulament rezonabil. În ceea ce privește cei 7%, eu nu susțin o astfel de propunere. Mulțumesc, Albert domnul vicepreședinte Sighieschi și apoi Jose Bove. În primul rând, cred că ar trebui să pornim de la premisa că nu vom contribui uh, la niciun fel de soluții după 2020. Acum, pur și simplu, punem piciorul în pragul ușii pentru a prelungi niște soluții care ar putea să nu fie benefice după 2020. Așadar, haideți să nu stabilim care va fi cursul reformei după 2020. Acesta este primul comentariu de natură generală. În al doilea rând, nu am înțeles foarte exact uh, ce a vrut să spună domnul Capula Santos. A vorbit de cele 2,5% care nu ar fi obligatorii pentru tinerii agricultori uh, de la primul pilon, pentru că până acum s-a spus că sprijinul ar fi obligatoriu la al doilea pilon, dar la primul pilon există o obligativitate pe uh, bază voluntară, benevolă. Și nu statele membre vor fi cele care vor stabili bugetul. Începem să le impunem mult prea multe lucruri statelor membre. În al doilea rând, pragul de 100 de hectare este acesta un nou model al agriculturii noi? Pentru că eu cred că media este undeva mai jos. Haideți să stabilim un nivel de 50 de hectare, nu de 100, pentru că altfel putem să distorsionăm competiția. Din nou. Iar oamenii își vor uh, diviza exploatațiile agricole și fermele. Însă aceasta este altă poveste. Și încă ceva. 500 de mii de euro. Toate toate fermele care primesc sub 15.000 de euro sunt incluse în acest program. Asta înseamnă că ele își vor menține sprijinul pe care l-au primit și până acum, pentru că asta nu înseamnă că toată lumea va avea 1500 de euro, îmi cer scuze. Um, sigur că există țări în care există multe exploatații de mici dimensiuni și acestea trebuie să beneficieze de sprijin, însă nu trebuie să luăm măsuri care să distorsioneze competiția um, de pe piață. În ceea ce privește transferul uh, de la primul pilon la cel de-al doilea pilon, 10%, mai ales în acele țări unde subvențiile nu sunt foarte ridicate, dacă dorim să egalizăm nivelul subvențiilor, haideți să oferim oportunitatea de a transfera cei 10%. Am auzit vorbindu-se de 5, poate 10%. Haideți să nu diminuăm subvențiile, mai ales în contextul a ceea ce este obligatoriu în prezent. Pentru că acest lucru va duce la situația ca fermierii să primească mai puțin bani decât în prezent. Și cum să le explicăm acest lucru? Și, în fine, cele 25% pentru măsuri uh, de agromediu 25% uh, specificate la cel de-al doilea pilon. Știm că există diverse dimensiuni ale pilonilor. În, cel, în anumite țări, uh, pilonul al doilea acoperă 38-40% din bugetul național, iar în altele 15-20% din bugetul național. Așadar, cu măsurile de agromediu, și cu acțiunile acestea acoperim doar acele țări care finanțează dezvoltarea zonelor rurale și modernizarea acestor zone. Și acestora le spunem, inițiați acțiuni de agromediu și veți avea o competitivitate mai scăzută. Pentru că la cel de-al doilea pilon sumele sunt diferite. Și iată, din nou lucrurile nu sunt corecte. Și încă un aspect um, referitor la publicarea informațiilor. Doamnelor și domnilor, societatea dorește să fie informată. Aceștia sunt bani publici, fonduri europene. Și nu știu de ce nu ar trebui să fie publicate. Să nu fie publicat că o anumită persoană beneficiază de o anumită sumă de bani. Multe tipuri de date sunt publicate și ar trebui să fie publice. Dacă datele respective nu sunt disponibile nici în alte sectoare, cum ar fi uh, antreprenoriatul, atunci cred că ceea ce ar trebui noi să facem este să uh, impunem obligativitatea publicării datelor acolo și astfel să creăm această relație de corectitudine. În ceea ce privește greening-ul și cei 7%, cred că este ok să existe culturi care să promoveze producția pentru uh, energii regenerabile. Lucru menționat de domnul Des. Și, în fine, aș dori să avem mai multe instrumente noi, astfel încât să finanțăm de la cel de-al doilea pinol astfel de acțiuni precum cofinanțarea creditelor. Apoi, în acest sens, fermierii ar putea să-și obțină propriile fonduri pentru a se finanța și noi am cofinanța aceste credite într-o anumită manieră. Cred că acest lucru ar contribui la o oarecare simplificare. O simplificare a sprijinului nostru care va deveni astfel mai eficient și cred că asta s-a îmbunătățit deja. Vă mulțumesc, cam atât am avut de spus. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, și acum Jose Bove și apoi doamna McGuinness. Mulțumesc. Trei aspecte. În primul rând, m-am gândit că dat fiind ce se întâmplă în Ungaria, unde peste un milion de hectare sunt eh, distribuite unor persoane care nu activează în domeniul agricol. Cum putem să eh, rezoluționăm această problemă? Acolo unde există o problemă în ceea ce privește repartizarea terenurilor eh, agricultorilor activi iar în ceea ce privește alocarea asistenței, și aici ne vom confrunta cu probleme, fiindcă avem foarte multe sate unde uh, Uh, agricultorii nu au primit uh, terenul de la stat, uh, terenul care s-au dus, au ajuns în mâna industriașilor care nu au nimic de a face cu agricultura, iar ministrul, de, ministrul pentru agricultură din Ungaria și-a dat demisia din acest motiv. Iată, avem o problemă foarte gravă, cum se vor aplica, cum se va aplica asistența, cum, unde vor ajunge acești bani, deci un aspect punctual. Apoi, uh, în, în ceea ce privește dosarul Capula Santos cu privire la plafonare și uh, redistribu- redistribuirea asistenței ajutorului. Când am întâlnit uh, cu Stefan Le Foll, ministrul pentru agricultura al Franței, ni s-a prezentat o propunere în fața membrilor Comagri uh, care spunea ca o parte a pachetului financiar de la pilonul 1, 15, 10, 20% să poată fi eh, redistribuite pentru, eh, pentru exploatațiile care sunt sub media națională pentru a beneficia de o asistență. Această propunere a a, venită din partea unui eh, stat membru unde a ajuns, unde răm, cum rămâne cu această propunere, putem să o integrăm în mandatul nostru, ar trebui să discutăm acest lucru, nu știu cum stau lucrurile, fiindcă eu mă ocup de OCP-ul un, de OCP unic, dar este important să discutăm acest lucru în uh, Parlamentul European. Asta al doilea lucru și al treilea, lucru, al treilea aspect este vorba de o chestiune politică. Am uh, am, am ascultat propunerea de calendar. Uh, o să votăm la Comisia Agri pe 23-24 uh, ianuarie. Sper să respectăm acest termen, fiindcă e bun. Pe de altă parte, nu cred că este o idee bună să începem dezbaterea cu Consiliul și Comisia înainte de a avea un vot în plenară. Nu că nu aș avea încredere în raportori, nu aceasta este problema, dar pentru prima dată vom avea posibilitatea de a participa uh, la, în această dezbatere pe picior de egalitate cu Comisia și Consiliul. Am avea o putere, o poziție mult mai puternică în ceea ce privește negocierile dacă ne-am uh, bizuit pe un uh, vot din plenară care nu va fi definitiv, fiindcă vom redeschide dezbaterea, ar fi mai bine să avem un vot în plenară mai degrabă decât să începem discuțiile uh, între votul din uh, Comisia Agri și votul din plenară. După aceea ce vom mai vota în plenară? Compromisuri care uh, vor fi fost deja făcute și care vor trebui după aceea revalidate la Agri? Nu mi se pare o idee bună. Bun să aibă, discu- să aibă loc discuții neoficiale, dar să nu se numească trilog. Dacă, dacă poziția Parlamentului există, atunci trebuie să fie adoptată, fie că ne place sau nu, fie că avem majoritate sau nu. Nu contează. Dar cred că trebuie să ne afirmăm uh, dreptul sus și tare, fiindcă asta am câștigat noi prin tratatul de la Lisabona. Nu uh, trebuie să lăsăm de izbeliște acest aspect. Grazie, Giuseppe. Beh, vorrei eh, tranquillizzare. Mulțumesc. <clears throat> Nu aș vrea să existe confuzii aici. Noi vom vota pe 23 și 24 în Comisia Agri în ianuarie și abia apoi vom ajunge în plenară. Nu putem merge abia în uh, februarie pentru că ar fi 6-7 <clears throat> iar în uh, vom avea deci o singură sesiune plenară după ce a început dialogul tripartit, însă cred că toată lumea e de acord, cum spunea și un raportor, să avem câteva întâlniri informale, <clears throat> să discutăm punctele care nu sunt controversate în Parlament, textul de implementare. Domnul McGuinness acum. Doamna, mulțumesc. Mulțumesc că ați clarificat și calendarul. E important însă să spunem că după martie nu ne mai rămâne mult timp să facem și partea formală. De aceea, ceea ce facem acum e foarte important pentru a încheia aceste reforme până la sfârșitul lui iunie. Mulțumesc raportorilor pentru ceea ce au făcut. Știu că e un dosar foarte dificil și s-a lucrat foarte bine și pe uh, domeniul care mă interesează pe mine, plățile directe. Nu intru acum în detaliu. Știm ce se întâmplă atât în grupurile politice cât și cu raportorii din umbră, însă e important să ne spunem că această etapă nu este etapa finală a procesului, iar Parlamentul trebuie să fie foarte atent care va fi poziția noastră cu care mergem la negocieri. Vă rog să vă gândiți la aceste aspecte, să nu încercați acum să trageți concluziile finale. Haideți să ne uităm atent, să vedem ce dorim noi să aducem în acest proces. Nu putem soluționa fiecare soluție fiecare problemă uh, pentru fiecare stat membru în parte. Avem o nevoie de abordare generală. Deci mă interesează partea de convergență și cea de uh, ecologizare. Convergențele atât internă cât și externă și ambele se leagă de planul multianual, planul financiar și aștept mai multă claritate, sper că o vom avea și aș dori ca amendamentele de compromis, pe ele să ne punem de acord până la sfârșitul lunii, până la începutul lui decembrie, trebuie să fim deschiși față de ceea ce se va întâmpla în plan financiar multianual. Și, în concluzie, cred că progresăm. Sunt un pic îngrijorată de ceea ce se va întâmpla în martie și cum vom reuși să încheiem acest proces până în iunie. Și în ceea ce privește întâlnirile concrete, vor fi probleme, însă Cred că Parlamentul dorește în continuare să atingă acest obiectiv și să dea certitudine fermierilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc că ați subliniat această dorință clară a Parlamentului de a lucra în cel mai scurt timp. Următorul vorbitor. Domnule președinte, doresc să Mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră. Admir ceea ce au făcut. Știu că s-a lucrat foarte mult pentru a se ajunge la acest compromis, mai ales acolo unde nu avem aceeași părere. Pozițiile diferă în uh, sectoarele noastre agricole. Eu m-aș referi la mai multe aspecte importante pentru fermierii din Letonia. E păcat că nu am reușit să ajungem la un compromis mai clar în ceea ce privește punctele de convergență. Există mai multe propuneri acolo, însă niciuna dintre acestea nu corespunde cu poziția noastră când vine vorba de alinierea acestor ajutoare în țările unde eh, oamenii primesc mai puțin de jumătate din media UE. Eu cred că în cazul ca al nostru trebuie să căutăm soluții speciale, astfel încât la sfârșitul perioadei interimare fermierii să obțină cel puțin 80% din media europeană pe hectar. Probabil că acest subiect nu se va soluționa aici în Parlament, însă sper că vom putea face în dialog cu Consiliul sau se va soluționa la fața locului în Consiliu. Un alt punct important pentru noi îl reprezintă ecologizarea. În momentul de față, 52% din suprafața noastră e acoperită de zone verzi sau păduri. După ce Letonia și-a obținut independența, am pierdut jumătate din terenurile agricole din 1992 încoace, adică o valoare foarte mare, o suprafață foarte mare. Iar acum se pare că uh, se vor impune cerințe suplimentare fermierilor noștri de a pune deoparte pentru ecologizare 3, 4, 5 sau 7%. Nu văd logica economică. Eu am făcut mai multe propuneri și cred că trebuie să tratăm acest lucru la nivel regional. Pentru că lucrul care se aplică în uh, țările baltice sau scandinave nu se poate aplica țărilor din sudul Europei, Grecia, Italiei și așa mai departe. Importantă va fi și perioada de tranziție. Aceasta trebuie să fie cât mai scurtă, cu putință în cazul nostru. Și câteva uh, elemente pe scurt, când vine vorba de transparență. După 2004, după ce am aderat la Uniunea Europeană, au fost publicate date cu privire la ajutoarele primite de ferme. Însă în legislația europeană nu există obligație de a fi publicate aceste date. Atunci suspend, uh, publicarea s-a suspendat, dar oamenii au fost nemulțumiți. Eu cred că sunt banii contribuabililor și de aceea ar trebui foarte clar arătat unde se duc acești bani. Nu am discutat aici nici definiția fermierilor activi, o definiție importantă. În Letonia avem plăți, uh, sistemul, schema de plăți unice și spre deosebire de alte țări europene, avem foarte mulți fermieri care primesc aceleași fonduri primesc aceleași fonduri indiferent de activitatea pe care o prestează. Mulțumesc! Mulțumesc, Sandra, domnul Oleșiniac și apoi domnul Vasilovski. Mulțumesc, domnule președinte. Încet, încet ajungem la un sfârșit și mă bucur că există atât de multe propuneri de compromis. Eu aș dori să atrag atenția asupra următorului aspect. Mai este foarte mult de lucru. Divergențele și punctele diferite de vedere ale Parlamentului sunt tot mai vizibile și eu nu cred că va fi ușor să progresăm, nu cred că vom ajunge la un acord prea curând. Mai ales că statele membre vor deveni tot mai active și ni s-a tras atenția asupra importanței diferitelor zone, ceea ce e important pentru primul pilon și pentru ceea ce dorim să obținem până la urmă. De fapt, asta urmărim, ca prin primul pilon să sporim producția, dar și măsurile de protecție a mediului. Uitându-mă la toate compromisurile, ele par să fie bune, însă de fapt nu ne duc la aceste obiective. În același timp, complicăm tot mai mult această politică agricolă comună. lucrurile se complică atât din punct de vedere administrativ, dar și pentru fermieri. Plafoanele pe care le impunem, cum spunea și domnul Cechevski, nu sunt prea concrete. Pentru că, pe de o parte, dăm posibilitatea statelor membre să plătească o primă unui tânăr fermier din primul pilon, dar apoi cu plafonul global stabilim cât, de cât poate fi vorba din fondul național. Și același lucru se aplică și micilor fermieri. Deci, e clar că nu va fi ușor. Cu cât ne uităm la mai multe țări, e clar că nu va fi ușor de implementat. Soluția pe care o avem în față astăzi ține de ficțiune. Pentru că dacă spunem 10% din fondul național, înseamnă că va trebui redusă valoarea globală. Acest lucru poate fi calculat deja astăzi. Fermierii vor ajunge să prefere sistemul actual, altfel să nu uităm că degeaba lucrăm noi pe compromisuri aici dacă ele nu pot fi implementate. În ceea ce privește al doilea pilon, îmi plac soluțiile pe care le văd aici, ca cele legate de asigurare, sunt lucruri foarte importante în secolul 21. Trebuie să implementăm astfel de soluții și merită să căutăm și soluții mai inovatoare. Subvenții pentru împrumuturi, știu că și Verzii, dar și grupul meu al socialiștilor au multe așteptări în ceea ce privește uh, măsurile de mediu. Polonia are un buget foarte mare pentru pilonul 2. 25% <clears throat> pentru măsuri agricole de mediu e mai mult decât întregul pilon 2 în alte state membre. Și de aceea zic că nu putem introduce în mod mecanic, ad hoc, un astfel de plafon. De aceea vă rog să reanalizați aceste aspecte. Plafoanele, se spunea deci că 10% de hectare la fiecare fermă vor fi acceptate. Da, e un pas în direcția potrivită, însă unii se tem să spună că acest lucru înseamnă că ar trebui de fapt să regândim întregul sistem. Să nu uităm ce urmărește acest program. Între 7% și 3% sunt diferențe mari, iar schema trebuie să reflecte situația uh, reală și complicăm sistemul administrativ totodată. Sistemul de cereri, sistemul de plăți, sistemul de audit. Sunt costuri suplimentare foarte mari și nu știu dacă vom atinge obiectivul unei agriculturi durabile mai verzi. De aceea eu am aceste dubii. Ar trebui să discutăm pe concret anumite lucruri și um, să nu avem doar o discuție politică, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în Parlament. Cât privește soluțiile orizontale, eu sunt raportor din umbră acolo. Soluțiile merg în direcția potrivită. Am văzut de curând problemele cu publicarea datelor beneficiarilor. Eu cred că nu pot fi păstrate confidențiale. După ce le spuse de dumneavoastră, și mergem mai degrabă pe propunerea comisiei, și anume ca datele beneficiarilor să fie publicate fără vreo limitare. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul vicepreședinte Cekovski. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că problema aici este că cu toții încercăm să găsim un medicament pentru mai multe boli. Pentru zone uh, importante din punct de vedere mediu, îl înțeleg pe colegul meu, domnul Bove, care uh, spune că există multe buruieni uh, și probleme când merge prin uh, Franța și ar dori ca zona respectivă să fie mai prietenoasă din punct de vedere al mediului. Însă, atunci când mergi prin Lituania sau alte țări, sunt kilometri întregi de zone focusate pe mediu și tot mai puține culturi. Și atunci când merg prin Polonia, văd tot mai multe zone care se concentrează pe mediu, uh, însă acest lucru nu mă bucură în mod deosebit. Am observat că plățile directe per hectar au crescut în Polonia, dar nu pentru că sunt mai mulți bani uh, la dispoziție, ci pentru că suprafața agricolă este mai mică și pentru că există mai multe zone uh, asupra cărora există o concentrare ecologică. Ceea ce mi-aș dori ar fi să obținem niște informații din partea Comisiei, începând din 2004, referitor la uh, suprafețele agricole și modul în care au evoluat acestea în fiecare stat membru. Pentru că încercăm să facem o reformă, dar nu știm exact ce să reformăm și nu știm exact care este stadiul lucrurilor. Nu am văzut nicăieri asemenea date. Poate nu am știut eu unde să le caut, dar pentru aceasta vă cer ajutorul cum arată structura suprafețelor agricole din fiecare stat membru și care este evoluția ei în ultimii 10 ani. Au existat uh, modificări substanțiale de fond pentru că observ un asemenea fenomen în anumite state și vreau să mă refer și la ceea ce a spus doamna Canietez mai devreme. Și anume că uh, cu cât este mai mică plata, cu atât uh, există mai multe zone cu focus ecologic. Așadar, cu cât este mai mică plata, cu atât uh, este mai dinamică creșterea uh, zonelor uh, cu concentrare ecologică, pentru că nu mai este profitabil pentru agricultori să-și cultive terenurile. Însă, aceasta este o direcție periculoasă, pentru că în curând vom avea probleme care vizează siguranța alimentară. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna vicepreședinte Paulson și apoi uh, domnul Iegle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune doamna Paulson Și acum uh, voi uh, vorbi în finalul unei discuții în care nu am fost uh, implicată foarte mult. Însă uh, vreau să mă refer la acei 7% în ceea ce privește zonele de greening. Nu știu cum trebuie interpretat uh, documentul comisiei, însă cred că este evident că Trebuie să încercăm să menținem diversitatea biologică, iar agricultura înseamnă să îmblânzim natura. Însă, nu putem avea o agricultură care să fie eliberată complet de vicisitudinile naturii. Ar fi o pierdere de timp să încercăm să facem așa ceva. Așadar, ce avem nevoie este să existe coridoare în zonele rurale, iar pentru mine, în Suedia, este mai degrabă o chestiune de generare a acestor uh, coridoare, mai degrabă în zonele uh, forestiere decât în cele agricole. Trebuie să există posibilitatea ca uh, animalele din zone să supraviețuiască și, de asemenea, avem nevoie de spații bine amenajate acest, uh, acesta este o precondiție pentru ca uh, ADN-ul genetic să fie transmis mai departe. Așadar, să existe anumite suprafețe care sunt scoase din uh, zonele de exploatare agricolă, nu înseamnă că facem un lucru rău, ci că menținem diversitatea biologică, o prezervăm. Nu este suficient uh, pentru a atinge acest obiectiv să scoatem cei 7% uh, de teren din uh, exploatarea agricolă. Așadar, eu cred că trebuie să ne aplecăm asupra unui lucru. Pentru majoritatea agricultorilor și fermierilor, este vorba despre redimensionarea terenului agricol pe care îl au la dispoziție. Cei 7% se referă la zone marginale, la um, păduri, la zone de coastă, zone în jurul lacurilor. Acestea sunt zonele care sunt cele mai active din punct de vedere biologic și acestea sunt cele care trebuie prezervate. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să interpretăm textul uh, sub forma de a uh, scoate din exploatare agricole terenuri agricole bune pentru a fi cultivate. Aceasta nu poate să fie o solicitare ecologică ci este vorba despre zone marginale. Haideți să presupunem că pentru toți cei afectați este vorba până la urmă despre o uh, redimensionare a hectarelor pe care le dețin. Și Consiliul și Comisia trebuie să înțeleagă că este o chestiune care ține de prezervarea biodiversității în zonele rurale, precum și în zonele agricole. Acestea sunt măsurile care trebuie implementate. Nu trebuie să vorbim numai de scoaterea terenilor uh, agricole din uz. Pentru că dacă interpretăm lucrurile astfel, atunci fiecare agricultori, fiecare fermier ar trebui să își scoată din un 7% din uh, terenul care ar putea fi cultivat. Și mie așa ceva mi se pare ridicol. Mulțumesc, uh, doamna vicepreședinte Paulson și acum doamna Elizabeth Iegle și apoi domnul Garcia. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, în primul rând, raportorului și tuturor uh, raportorilor care s-au implicat, precum și raportorilor din umbră din partea grupurilor politice. Cred că, în ciuda criticii care este exprimată în acest moment, trebuie să recunoaștem că acești colegi uh, derulează o activitate importantă. Este greu de găsit compromisuri pe marginea acestor puncte și am auzit acest lucru și în cursul dezbaterii de azi. Doresc să mă alătur celor spuse de uh, doamna Paulson și să susțin odată în plus acest lucru, de asemenea să merg chiar un pas mai departe. Sunt cât se poate de sigură că dacă privim Uniunea Europeană în integritatea sa, fiecare stat membru are un anumit procentaj, asupra acestuia putem uh, încă să mai cădem de acord, în ceea ce privește uh, zonele de ecologizare pe care le poate pune la dispoziție. Cred că fiecare este de acord cu faptul că trebuie să recunoaștem că societatea societatea noastră, care plătește impozite, pe de altă parte, cere ca anumit, cere ca uh, și fermierii să vină cu un ran, anumit randament din punct de vedere ecologic. Și acum trebuie să vedem ce se poate face în acest sens. Doamna Paulson a subliniat acest lucru și anume că este o chestiune ce ține de statele membre și anume anumite suprafațe trebuie recalculate. Și această cerință trebuie adresată statelor membre. Și atunci poate că ne apropiem încă un pic de obiectivele noastre. Așadar, am o rugăminte în ceea ce, către toate grupurile politice în ceea ce privește acest procentaj. Rugămintea este de a ajunge la un compromis. Mie mi se pare foarte important să ajungem la un compromis pe drumul acestor negocieri decât să uh, recurgem la o soluție prin votare. Și dacă reușim să ajungem la un compromis. Amendamentul meu uh, vorbește despre 3% și există și alte amendamente care vorbesc de procentaje mai mari. Așadar, dacă reușim să găsim un compromis și domnul Capula Santos a spus că 4 sau 5% ar putea reprezenta o posibilitate. Deci dacă am putea cădea de acord asupra acestor procente, atunci cred că o mare parte a problemelor ar fi soluționate. Și atunci statele membre um, ar putea să uh, înțeleagă mai bine unde se găsesc. Și nu ar trebui să mai discutăm atât de mult pe această temă. Următorul punct este pentru mine de asemenea unul foarte important. Ține de uh, domeniul Michel Danton, intervenția publică și din punctul meu de vedere, aici este importantă și partea rambursării um, exporturilor. Uh, Cred că majoritatea este pentru acest lucru. Uh, bugetele trebuie păstrate la zero, trebuie să avem un titlu bugetar, însă, pentru anumite necesități. Este bine că acum avem prețuri bune și agricultorii și fermierii au meritat acest lucru. Dar rambursarea pe export nu trebuie să fie uh, folosită pentru a uh, consolida sau pentru a deranja și a interveni pe alte pieții, piețe. Dar se poate întâmpla acest lucru. De aceea rog această comisie să se gândească la aceste lucruri și să se păstreze cel puțin un titlu bugetar pe această direcție. În ceea ce privește cel de-al doilea pilon și măsurile de agromediu, va trebui să facem un șpagat foarte mare primul pilon și partea care ține de agromediu, precum și cel de-al doilea pilon și măsurile de agromediu, acestea trebuie armonizate. Iar linia de bază nu trebuie uh, ridicată prea mult. Așadar, dacă am înțeles bine, suntem pe drumul cel bun pentru că discriminarea pe care am criticat-o la început în ceea ce privește exploatațiile biologice și cele convenționale, um, se pare că se va găsi o soluție astfel încât să nu existe niciun fel de discriminare pe această direcție. Înțeleg de asemenea că lista de măsuri de la primul pilon, lista dorită și pe care am susținut-o și eu, și anume această listă um, um lungă, um, va cuprinde și măsuri limitate, astfel încât să beneficiem de claritate. Și dacă nu mai vorbim de discriminare, atunci cred că putem să urmăm această cale pe care o propune raportorul. Mai am o întrebare către comisie. Dacă este să votăm, să spunem în martie, probabil, atunci mă întreb dacă uh, mai suntem în continuare un uh, partener de discuție important pentru Comisia și Consiliu sau Comisia și Consiliul își vor impune uh, propriile compromisuri în ceea ce privește uh, diversele puncte. Mai ales dacă noi nu vom avea mai devreme o poziție unitară, convenită în ceea ce privește articolele individuale. Aș dori ca la această întrebare să primesc un răspuns din partea tuturor celor implicați, pentru că până la urmă este o problemă de bază pentru noi toți. Grazie, Elisabeth. Mulțumesc, Elisabeth. În calitate de comisie agricolă, uh, regulile sunt stabilite de uh, tratatul de la Lisabona și sigur că avem un punct de vedere. Domnul Garcia, apoi domnul Heusling și mai există alte persoane care doresc să intervină. Domnul Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce s-a spus uh, și vreau să mă alătur și eu mulțumirilor adresate raportorilor pentru treaba excelentă pe care au făcut-o. Mai avem uh, cale lungă de bătut în ceea ce privește deciziile, principalele decizii pe care le luăm Consiliul și uh, cred că principalul obiectiv pe care îl avem la ora actuală, toți cei uh, care sunt de membri ai Comisiei Agri, este permiterea unor condiții care să permită sectorului uh, șeptelului și agriculturii să fie viabil până în 2020. Nu este vorba doar de o perioadă de 6-7 ani, trebuie să avem o politică agricolă și după 2020. Acesta este principalul nostru obiectiv. Sunt de acord cu mare parte a lucrurilor care au fost spuse astăzi printre care o viziune europeană comună în egală măsură, trebuie să avem o viziune la nivelul statelor membre. Toate aceste aspecte trebuie să meargă mână în mână. Domnul Capula Santos a spus că Există diferențe între pilonul 1 și 2, s-a referit la procentul de 10-15% de transferul de la un pilon la altul. Ar trebui să evolueze lucrurile și la nivelul statelor membre. Eu uh, sunt din Spania, unde transferul între piloni era tabu acum câțiva ani. Dar ne-am dezvoltat, uh, fermierii s-au dezvoltat, uh, au evoluat, a evoluat și Uniunea Europeană. Acum părerile s-au schimbat și considerăm că transferul de la un pilon la altul este un lucru bun. Iată, astfel cred că e clar care sunt realizările Uniunii Europene. Trebuie totuși să ținem cont de faptul că în această viziune comună avem nevoie, în egală măsură, să atragem atenția asupra situației din statele membre. E vorba de 10-15% transfer la pilonul 2 pentru măsurile agroambientale ar trebui să corespundă necesităților, necesității acestor măsuri. De ce? Dar nu sunt de acord. De ce? Fiindcă în Spania, de pildă, sunt, sunt state, cum ar fi Spania, unde 30% ă, din bugetul pentru dezvoltare rurală sunt folosiți pentru aceste măsuri. Dacă avem măsuri de, dacă există obligativitatea acestui transfer, s-ar putea să ă, limităm ă, capacitatea de transformare a teritoriilor. S-ar putea ca în unele teritorii să nu se poată ajunge la acest procent, dar în alte zone acest procent este chiar depășit și dacă instituim obligativitatea, atunci s-ar putea să constrângem statele membre să se adapteze acestei situații noi. Cred că trebuie să analizăm situația de la caz la caz la nivelul statelor membre. Bineînțeles, avem nevoie de o viziune comună, dar, în egală măsură, trebuie să avem o abordare echilibrată și flexibilă în ceea ce privește aplicarea acestor măsuri. Este foarte important, după părerea mea, să dăm dovadă de bun simț în ceea ce privește aceste reforme. Dacă uh, suntem uh, a, prea intransigenți și observăm că se întâmplă acest lucru la nivelul grupurilor politice, s-ar putea să stricăm lucrurile după 2020. Nu vrem să avem un sector puternic, nu numai acum, ci și după 2020. Domnul Danta vorbea despre listă și anexe. Această listă a cumpărăturilor, să zicem așa, din documente. Toată lumea a a adăugat sectoare pe această listă care nu existau până acum, cum ar fi sectorul creșterii iepurilor, care nu fusese inclus în OCP unică, dar acum se solicită ca acest sector să fie introdus de către mai multe state membre. Deci trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, de generozitate, fiindcă dacă nu facem asta, și uh, dacă suntem prea intransigenți la nivelul viziunii teritoriale, atunci această, acest aviz nu va avea câștig de cauză și poate nu va fi singurul. singurul. Cred că trebuie să dăm dovadă de generozitate și de echilibru. Vă mulțumesc. Bine, grazie. Adesso Martin Osling. Mulțumesc foarte mult. Domnul Hosling. <coughs> Eram uh, iritat de ce l-a spus de Albert Des la început. <coughs> Știu că nu-i plac multe dintre măsuri, dar ce e de făcut dacă cineva spune de la început că nu e de acord nici cu compromisuri? Așadar, e vorba de procentaje aici, e vorba de un proces, să vedem unde ajungem până la urmă, dar nu putem spune de la început că votăm împotrivă. Domnul Des nu e un oarecare, e purtător de cuvânt al celei mai mari fracțiuni și atunci negocierile vor fi dificile. Câtă încredere mai putem avea în acești oameni? Cum se va ajunge la un compromis în cele din urmă? E o declarație un pic ciudată, aș spune eu. Știu că în, e o țară minunată în Europa, în mijloc, acolo se cheamă Bavaria, dar permiteți-mi, există și alte zone, există și alte probleme unde nu toate lucrurile sunt minunate. De aceea trebuie să fim dispuși să discutăm, să protejăm natura, să protejăm biodiversitatea, și toată lumea e de acord că avem un mandat totuși de negociere. Îl rog așadar pe colegul nostru să se mai gândească la o astfel de declarații uh, de război. Și ar fi bine ca până la urmă să nu ajungem acolo să spunem flexibilitatea ține de statele membre și noi facem înverzire prin definiție. S-ar putea să fie o sarcină birocratică imensă și multe state membre mai mult să le încurcăm decât să facem o politică agricolă comună. Ar trebui avut în vedere și acest lucru. Avem nevoie de măsuri clare, simple, care pot fi aplicate fiecare ferme în parte și care să fie valabile din nord și până în sud. E singurul lucru practicabil pe care îl putem face. Și mai trebuie făcut un lucru și nu e discutat, și anume nu putem face o legătură între plățile uh, restante și înverzire. Nu putem spune nici că totul se face pe bază benevolă. Încă două aspecte. Obligația de informare cu privire la plăți pentru public sunt pentru. O soluție care ar complica totul cu cote și așa mai departe nu s-ar bucura de susținerea mea. Avem obligația de a fi transparenți în UE și nu vreau să transferăm acest lucru până la urmă. E drept că cine dorește află aceste lucruri până la urmă, dar nu avem nimic de ascuns. Plățile sunt justificate și acest lucru ar trebui spus clar și ar trebui spus foarte mult mai clar decât până acum pentru ce anume au fost date fondurile respective. Iar la asigurarea împotriva riscurilor. Trebuie să discutăm. Am avut de curând aici o audiere despre sistemul agricol din Statele Unite. Acolo au asigurări împotriva riscurilor și vă aduc aminte că ați văzut valorile acelea, ați văzut ce înseamnă acest lucru în astfel de perioade de secetă. Dacă doriți să mergem pe acest sistem, va fi un risc pentru pilonul 2 pentru că nu pot fi calculate aceste riscuri. Mai degrabă ar trebui să ne bazăm pe reciprocitate și nu să plătim din bani publici concerne asiguratorii. Și o observație despre continuarea procedurii. Ce înseamnă negocieri informale cu Consiliu? Cred că trebuie să discutăm despre acest lucru. Noi nici l-am votat încă în plen. Și cât de informale pot fi aceste discuții cu Consiliul? Nu vreau nici să negociem de două ori. Acest lucru trebuie așadar definit, pentru că am senzația că unii vor să ne punem de acord cu Consiliu, inoficial. Am o problemă, că acest lucru nu se întâmplă în, tren, în plen, scuze, și ceea ce privește evaluare de impact, trebuie să cerem comisiei să facă acest lucru, pentru că noi nu putem face acest lucru. Domnul Glattenfelder acum și apoi domnul John Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să ridic câteva aspecte. În primul rând, este vorba de aderarea Croației și eh, cotizațiile pentru și, eh, mă scuzați, contingentele pentru zahăr. În al doilea rând, aș dori să răspund unui comentariu făcut anterior cu privire la situația terenurilor agricole în Ungaria. Comisia Europeană, din, păcat, din păcate, nu a ținut cont de faptul că Croația exportă 30.000 de tone de zahăr ISO Comisia consideră că ar trebui să se renunțe la contingentele pentru zahăr. Drept urmare, Comisia nu a dorit să includă acest, uh, această cantitate de zahăr ISO în contingente. Vreau să vă spun că aderarea Croației vine la câțiva ani după această decizie, iar aceste 30.000 de tone reprezintă o problemă la nivelul statelor membre și pentru Croația, fiindcă industria nu mai are acces la zahăr ISO și va trebui să fie importat din Brazilia. Ceea ce va reprezenta o problemă pentru uh, fabricile care foloseau acest zahăr. Comisia susține că trebuie să se, menține, să se mențină sistemul de contingente pentru zahăr, dar pentru a face acest lucru trebuie să se țină cont de aceste exporturi de, ja- de zahăr. Este vorba de 30.000 de tone pentru a evita perturbările ale pieței. Asta spre binele Croației și uh, al uh, industriei zahărului în Europa. Trebuie să țineți cont de acest lucru, vă rog foarte mult. În al doilea rând, aș dori să mă refer la situația din Ungaria. S-ar putea ca informațiile primite să fi fost motivate politic. S-a spus că un milion de hectare au fost date unor persoane care nu activează în domeniul agricol. Dar nu e adevărat, fiindcă Ungaria, de pildă, nu este destul de nu este o țară destul de mare pentru ca, ca să permită cuiva să dețină sau să dea în arendă o milion de hectare. 20.000 de hectare au uh, fost uh, date uh, la 1200 de exploatații agricole sau familii. În trecut, Aveam uh, exploatații agricole mari care cultivau uh, zeci de mii de hectare, care acum au fost uh, repartizate fermierilor mai mici. Iar, uh, a, iar fermierii erau eligibili numai dacă 50%, uh, cel puțin 50% din venituri proveneau din activitatea agricolă. Iar uh, cei care sau cei care erau de acord ca 50% din venitul să vină din agricultură. Acest lucru era foarte important, mai ales pentru, pentru sprijinii pe tineri agricultori, fiindcă erau și eligibili și 25% din eh, cele 20, 20.000 de hectare au ajuns în mâinile tinerilor eh, fermieri. Există și eh, obligativitatea de a mări șeptelul pentru a fi eligibil. Cred că era foarte important să se lămurească acest aspect pentru a pune capăt dezinformării în, în momentul în care uh, se încearcă clarificarea situației subvențiilor agricole sau atacurilor la adresa acestora. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Nicholson, pe care domnul Andrei. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu succint. Cred că este important ca Parlamentul European, Comisia pentru Agricultură, să aibă o atitudine pozitivă acum pe viitor. Dar trebuie să fim și cinstiți în același timp și să recunoaștem faptul că calendarul, votul din ianuarie, după aceea votul în plenară în martie, arată cât de complicat, cât de greu este să facem lucrurile în Parlamentul European rapid. Acum, înainte de luna iunie, sperăm să avem uh, un acord, dar uh, s-ar putea calendarul să fie prea strâns și s-ar putea să ajungem acolo. Asta este cel mai probabil acum. Uh, s-ar putea să nu fiți de acord cu mine, dar nu putem să, să spunem că lucrurile vor merge pe roate. Eu nu cred că vom ajunge la acorduri cu toată lumea așa cum ne închipuim noi. Da, câteodată PP-ul și socialiștii sunt de acord și eh, am obținut majoritatea, dar e o majoritate doar între ei. Asta nu înseamnă că este o majoritate în Parlamentul European cu toată lumea. Și vreau să vă spun că nu, după cum știe domnul Capula Santos, nu am ajuns la un acord final până nu am ajuns la un acord cu privire la fiecare element uh, Bineînțeles, sunt uh, domenii unde vom ajunge la un acord și altele unde nu vom ajunge la un acord în ceea ce privește ecologizarea. Dacă nu intră acest element, atunci eu unul mă opun 100%, fiindcă eu cred că Parlamentul European a votat deja uh, de două ori cu privire la ecologizare și trebuie să mențină această poziție. Domnul Hausling a atacat Bavaria mai devreme și uh, liderul delegației PPE, dar liderul delegației PPE Uh, are dreptul să-și să-și exprime părerea și noi avem dreptul să nu fim de acord cu domnia asta. Eu sunt unul dintre cei care consideră că ar trebui să reducem democrația, birocrația, să zicem, uh, povara administrativă, dar eu cred că nu vom face, din ce am ascultat aici, nu vom face decât din potrivă să sporim uh, birocrația, iar eu mă tem că bieții fermieri vor fi cei care uh, vor trebui să suporte această povară administrativă sporită. Am ascultat cu mare atenție pe cei care um, cereau deschidere, transparență și uh, publicarea tuturor informațiilor. Eu sunt de acord, dar să nu uităm un lucru important. În momentul în care uh, s-a, s-a făcut acest lucru în uh, regiunea mea, foarte mulți foarte multe persoane vulnerabile au fost atacate când s-a aflat că au că au primit plăți uh, directe și au fost chiar uh, atacați, agresați. Uh, E ușor pentru noi să spunem că totul trebuie să fie deschis, public și așa mai departe, dar dacă locuiești undeva, cine știe, pe vârf de munte și ești la 20 de kilometri de cea mai apropiată secție de poliție și îți bate cineva la ușă în, în miez de noapte și asta din cauza că informațiile au fost făcute publice, transparente, cred că până la urmă strigătele tale nu vor fi auzite de nimeni. Deci haideți să fim uh, mai echilibrați și uh, um, mă chipzuiți, mai avem cale lungă de bătut, am înregistrat progres într-adevăr, dar vreau să vă spun că nu am ajuns de acord asupra niciunui aspect atâta timp cât nu ajung asupra unui acord privind toate lucrurile și să nu uităm acest lucru. Mulțumesc, Jim, uh, uh, domnul Andrew. Oui, merci. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră, cu atât mai mult cu cât a, uh, această activitate importantă nu s-a terminat, uh, mai avem cale lungă de bătut, cum spuneam. Mai ales, uh, dat fiind contextul bugetar, această treabă nu este deloc ușoară și uh, Asta în contextul ultimelor informații pe care le-am primit. Aș dori să mulțumesc uh, lui uh, Jose Bove cu privire la ce a spus privind redistribuirea, fiindcă convergența este un aspect foarte important care ar putea să uh, schimbe reforma pe perioada 2014-2020, iar în ceea ce privește această primă pentru primele, primele 100 de hectare, aici uh, ar trebui să fim foarte atenți, fiindcă s-ar putea să se reia unele elemente pe care le-am uh, plasat în perspectivă în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Chiar dacă lui, lui și-a abordat acest subiect, totuși a fost prea succint în ceea ce privește uh, zonele cu constrângeri naturale. Și propunerea Comisiei de criterii biofizice de definire a acestor zone constrângeri naturale. Aceste uh, zone sunt, uh, uh, sunt uh, integrate în cadrul reformei aici. N-am înțeles foarte bine, cred că au fost decalat, a fost decalat decalat termenul pentru stabilirea acestei definiții. Eu cred că aceste zone ar trebui să fie definite cât mai rapid cu putință pentru a intra în, ref- în cadrul reformei. Este foarte important acest lucru pentru a putea să uh, acționăm cât mai repede, asta în lumina calendarului propus. Apoi, în ceea ce privește propunerea de intervenție și majorarea la 50 la 55% a ratei de intervenție, intervenție în ceea ce privește uh, măsurile de agromediu și climă. Este foarte important acest aspect, dar trebuie să fie extins. S-a discutat acest lucru la grupurile de lucru. Este vorba de o majorare pentru zonele Natura 2000, pentru agricultura biologică și directiva cadru privind apa, care merg, toate aceste lucruri merg mână în mână, fiindcă sunt coerente și atât timp cât sunt luate împreună. Au înțeles foarte bine că în ceea ce privește ecologizarea suntem departe de a ajunge la un compromis și în această etapă cred că trebuie să integrăm în uh, problematica diversificării exploatațiile unde 75% din exploatații um, au beneficiat de plăți permanente, deci trebuie să fie excluse din acest uh, sistem, iar în cele din urmă în ceea ce privește zonele de interes ecologic, nu cred că că um, există aceste sisteme de echivalență în ceea ce privește exploatări și aceste parcele, cred că este foarte important aici să uh, varieze ratele pentru uh, a încuraja toate activitățile colective aici avem o poziție foarte clară de a încuraja abordările colective. Iar în ceea ce privește transferul, și am uh, ascultat uh, propunerea făcută, sunt îngrijorat oarecum, fiindcă trebuie să... Uh, mă scuzați, în ceea ce privește transparența, trebuie să Uh, abordăm uh, uh, în mod echilibrat acest subiect și să dăm cifrele reale fără să... Eu sunt de acord cu transparența totală, dar trebuie să vedem cum vor fi, să dăm cifrele reale ale afectării fondurilor publice și efectului asupra veniturilor agricultorilor. Iar în ceea ce privește OCP, drepturile de plantare, domnul Danta a vorbit despre acest lucru pe scurt, în sectorul vitivinicol avem o miză foarte mare. Nu putem ca acum, în, în contextul în care domnul comisar uh, pare că avansează în ceea ce privește revendicările statelor membre, nu ne putem închipui acum că ca administrația să rămână în urmă și și să, să, să creeze în acest decalaj Aici, în ceea ce privește sectorul vitivinicol, este un element foarte important pentru viitorul acestui sector, fiindcă nu putem uh, să transformăm uh, uh, specula agricolă pe teritoriul nostru, trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim atenți la ce se va întâmpla în săptămânile viitoare. Nu cred că nu pot să cred că administrația, aspectele tehnice au câștig de cauză în fața aspectelor politice. Mulțumesc foarte mult. Brita Mulțumesc. Am auzit diferite argumente în timp. Uh, <clears throat> Ce aș mai dori să adaug eu? Dacă facem politica agricolă aici, o facem pentru șapte ani, o perioadă destul de lungă. <clears throat> Cu noi, pentru noi oricum, dar pentru ferme e o perioadă scurtă. Deci ultimele două reforme încă își arată efectele în ferme, pentru că s-au făcut investiții și fermierii au nevoie de siguranța investițiilor lor. Um, nu putem schimba de zor cai și direcția. Trebuie să avem responsabilitate față de cetățeni, să ne gândim și la aceste ferme, pentru că își planifică investițiile pe 20 de ani și nu putem veni la fiecare șapte ani să schimbăm direcția și să cerem alte investiții diferite. Trebuie să fim uh, responsabili cu rolul acesta al nostru. Și nu putem liberaliza ba mai mult, ba mai puțin, ba mai multă producție, ba după șapte ani să spunem acum vrem să reducem producția și pe același suprafețe să avem mai multă protecție a mediului, să ne uităm atenți la aceste obiective pe care le impunem, dar pe care statele membre nu le respectă. Să ne uh, asigurăm că obiectivele se respectă. Se vorbește de decuplare. Acum vrem să o lăsăm cuplată dintr-o dată. Unele state membre n-au considerat necesar să respecte cele stabilite în uh, cea mai recentă reformă. E o mare problemă pentru ferme și distruge încrederea în Europa și în ceea ce facem noi aici. Să nu uităm, deci, responsabilitatea pe care o avem, responsabilitate și față de ceea ce s-a decis în anii trecuți, în reforma anterioară. În ceea ce privește discuția despre transparență, își spune că, da, dorim să știm pentru ce sunt utilizate fondurile, pentru că sunt bani publici, dar să nu afectăm uh, drepturile cetățenilor la sfera privată, să nu uităm decizia curții. Nu putem nici anonimiza complet. Uh, calea de mijloc e greu de identificat eu am mai tot spus că transparența e ca sarea în uh, bucate. Nu poate fi, uh, bucatele nesărate nu sunt uh, plăcute, dar nici prea sărate nu sunt bune. Deci cum găsim calea de mijloc? Să nu facem o politică uh, care până la urmă să ducă la o mișcare adversă din partea fermierilor. E un subiect dificil care trebuie discutat în detaliu. Mulțumesc. Grazie Brita. Adesso Herbert Dorfman. Mulțumesc Brita. Herbert Dorfman. Mulțumesc. Am cerut cuvântul doar pentru a, a comenta cele spuse de colegul Heusling despre riscuri și asigurare. Să ținem cont de faptul că în anumite state membre Înțeleg poziția domnului Heusling din punct de vedere al Germaniei. Există țări care au asigurări agricole de zeci de ani. Sunt sisteme susținute public în Spania și Italia. Eu vin dintr-o regiune unde produsele agricole sunt asigurate anual pentru 400 de milioane de euro, cu, asigurate cu o primă de 30 de milioane de euro anual de către fermieri. Totul provine din pilonul 1 din articolul 68. Sigur, se poate face și pe reciprocitate, dar trebuie să vedem ce limitări are un astfel de fond. Să ne gândim la reasiguratori Unii verifică uh, reasiguratorii și numai cu existența unor astfel de reasiguratori acoperă riscul respectiv. Știu că în Italia sistemul s-a dovedit uh, util, corespunzător, fondurile se bazează pe reciprocitate și, într-adevăr, e o idee bună. Dar să diferențiem lucrurile, să nu simplificăm prea mult să nu spunem că nu vrem acest lucru pentru că uh, companiile de asigurare câștigă bani din aceasta. Nu e neapărat o afacere din care asiguratorii să câștige prea mult. Propun să fim mai degrabă atenți și să studiem situațiile din diferitele state membre. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Mulțumesc că uh, colegilor. A fost o dezbatere importantă și rog ca raportorii și raportorii din umbră să țină cont de toate observațiile făcute astăzi. De multe ori la astfel de întâlniri vin puțini membri, dar astăzi iată că au fost prezenți mulți. S-au spus multe lucruri diferite, unele diferite față de ce am auzit cu alte ocazii. Să fim atenți așadar să nu avem amendamente de compromis care nu se bucură de susținerea tuturor. O dezbatere importantă. Am notat ce s-a spus, am ascultat cu atenție și acum dăm cuvântul domnului director Paceco. Um, uh, Munca acestei uh, comisii este foarte bună, recunosc acest lucru și doresc să fac câteva observații. În ceea ce privește regulamentul privind uh, plăților directe și apoi, cu acordul dumneavoastră, domnule președinte, voi da cuvântul colegului meu, Iaci Pleva și uh, domnului Rudy Malgret pentru a face câteva observații referitor la celelalte regulamente pe care le-am promus. Foarte rapid și succint. În ceea ce privește plățile directe și schemele um, agricole pentru fermierii tineri, cred că ne apropiem de un acord general uh, și cu toate acestea doresc să exprim o îngrijorare din partea noastră referitoare la limitele superioare uh, care ar putea să fie incluse în schemă, pentru că dacă limita superioară este prea înaltă, atunci ar putea crea discriminare între fermierii Uniunii Europene. De aceea noi am propus uh, ca limita superioară um, dimensiunea medie a uh, exploatației care să nu fie mai mare de 25 de uh, hectare. În ceea ce privește um, schema agricolă pentru fermierii uh, mici, um, nu avem un sistem care să folosească prea mult din bugetul pe care îl deținem pentru plățile directe, însă cu siguranță dorim aici o simplificare majoră și uh, un avantaj care să se creeze pentru micii fermieri. Suntem dispuși să discutăm uh, care ar fi uh, soluțiile cele mai bune. În ceea ce privește greening-ul, aș spune că am putea fi de acord cu cei care au spus că trebuie să avem o abordare mai simplă și mai flexibilă, însă una comună. E foarte important să avem o abordare comună, subliniez asta. Și am fost încurajat uh, și de accentul pus pe raportor uh, prin utilizarea echivalentelor uh, la măsurile agricole pentru a se ajunge la o abordare simplă și flexibilă. Și conceptele pe care le propunem uh, sunt că dacă măsurile de agromediu, dacă pe această cale se face un efort care depășește ecologizarea, atunci are sens să considerăm că acesta este un echivalent pentru greening, deci că greeningul este realizat. În ceea ce privește suprafețele cu focus ecologic, sunt de acord cu cei care au spus că obiectivul pe care dorim să îl atingem este să prezervăm biodiversitatea. Acesta este într-adevăr ceea ce dorim să obținem. Nu dorim să avem măsuri de scoatere din uza terenurilor agricole, ci dorim uh, ca în Uniunea Europeană să se prezerveze mai bine biodiversitatea. Suntem conștienți că siguranța alimentară reprezintă de asemenea un obiectiv al nostru și suntem dispuși și am înaintat idei pentru a vedea cum putem să identificăm un mijloc practic pentru a realiza acest obiectiv. De exemplu, uh, o abordare colectivă a acestor zone cu focus ecologic, prin care uh, mai mulți fermieri, în mod colectiv, ar atinge obiectivul propus. În fine, un uh, comentariu succint noi suntem uh, gata să oferim informații referitoare la zonele eligibile, așa cum uh, s-a solicitat uh, din partea vicepreședintelui Wojciechowski. Și dau cuvântul acum colegului meu. uh, it was, uh, very good to hear. A fost foarte bine să auzim că nu există niciun fel de controversă în ceea ce privește uh, propunerile de dezvoltare rurală de la cel de-al doilea pilon. Însă, Comisia a preluat uh, multe amendamente importante prezentate de domnul raportor, domnul Capula Santos, precum și de raportorii din umbră și observații prezentate de uh, ceilalți membri ai Comisiei Agri. Permiteți-mi să mă concentrez asupra câtorva chestiuni asupra cărora planez în continuare o oarecare contradicție în opinii. Vorbim aici despre constrângerile naturale. Trebuie să spun că sistemul actual este bazat pe 1444 uh, tipuri diferite de indicatori. Un uh, sistem care nu este sustenabil. Există o discuție lungă referitoare la necesitatea de a modifica sistemul, pentru că există riscuri mari de a plăti compensări pentru zone care nu sunt, uh, nu se găsesc în zone de um, constrângeri naturale. De aceea Comisia a propus acest sistem care se bazează pe o analiză științifică. Uh, sistem care se bazează pe opt criterii biofizice. Fără să intru în detalii, trebuie să spun că există multe elemente de flexibilitate introduse odată cu acest sistem, cum ar fi perioada de tranziție pentru uh, zonele care ies încet încet din uh, acest sistem, precum și alte zone care ar putea să fie uh, și elemente care ar putea să fie folosite de statele membre, precum fine-tuning-ul. Tergiversarea reformei sistemului nu este soluția, însă ceva mai multă flexibilitate pentru a găsi posibilitatea cea mai bună de a aborda problemele specifice ale statelor membre uh, este o variantă. De asemenea, managementul riscurilor de la cel de-al doilea pilon uh, reprezintă un factor important. Iar în conformitate cu alte analize care au fost realizate, este mai bine și mai simplu să abordăm riscurile la cel de-al doilea pilon. În anumite state membre există anumite elemente de sistem de managementul riscurilor care uh, au fost deja propuse la cel de-al doilea pilon. Uh, Cred că este important, de asemenea, să subliniem că la cel de-al doilea pilon ar fi la latitudinea statelor membre să evalueze și să decide dacă este necesar să introducă acest sistem sau nu. Deci uh, se oferă multă flexibilitate statelor membre dacă managementul riscurilor și măsurile aferente se găsesc la cel de-al doilea pilon. Ultimul aspect pe care doresc să îl abordez uh, se referă la minimul de 25% de cheltuieli uh, pentru măsurile de dezvoltare uh, în sectorul agricol. La considerentul 28 uh, este făcută o propunere și anume de a indica cel puțin 25% din cheltuielile de, cele, de la cel de-al doilea pilon și de a le aloca pentru trei direcții. Măsuri de agromediu, agricultură organică și zone care se găsesc uh, în situații de um, constrângere naturală. S-a propus abolirea abordării privind uh, finanțarea națională, dar se dorește concentrarea pe uh, realizările obținute. Așadar, nu mai este o diviziune uh, în funcție de axă. Acesta este un element important al propunerii și de aceea uh, sugerăm să se abordeze această chestiune a uh, cheltuielilor minime prevăzute la considerentul 28 din propunerea noastră. Cred că astfel se oferă posibilitatea statelor membre de a menționa care este importanța acestor uh, cheltuieli. Iar, după părerea noastră, este un compromis bun și se ține cont de diferitele puncte de vedere ale statelor membre, precum și ale uh, deputaților. A mai fost abordată o chestiune referitoare la lipsa măsurilor care oferă mai multă flexibilitate agricultorilor și fermierilor pentru a participa la mai multe uh, scheme Doresc să vă atrag atenția asupra unui element. Chiar și uh, conform actualei politici de dezvoltare rurală, cel de-al doilea pilon, există anumite posibilități pe care le au statele membre la dispoziție de a defini anumite instrumente financiare, precum ar fi uh, fondurile pentru împrumuturi sau de garantare, astfel încât statele membre să aibă posibilitatea de a furniza instrumente fermierilor și de a le facilita utilizarea tuturor posibilităților oferite de cel de-al doilea pilon și de propunerile cuprinse acolo. Mulțumesc și dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să fac câteva comentarii referitoare la transparență, un aspect care a fost de asemenea menționat în această discuție. Comisia a făcut propunerea sa referitoare la presupunerea clară că există o majoritate a cetățenilor europeni care doresc transparență în ceea ce privește plățile în agricultură. De asemenea, avem impresia că regulamentele financiare care tocmai au fost adoptate și publicate invită um, legiuitorul sectorial la mai multă transparență în ceea ce privește plățile în domeniul agricultură agricol, așa cum se întâmplă și în alte sectoare în care se fac plăți din bugetul european. Nu este uh, negată legitimitatea transparenței, ci este criticat modul în care transparența s-a realizat în trecut. Am uh, făcut propunerile noastre de la această bază și credem că este o propunere echilibrată, ține cont și de chestiuni uh, privind sfera privată, uh, introduce un anumit prag care îi protejează pe cei care uh, acele date care nu trebuie publicate de la bun început. Există trei tipuri de amendamente care au fost propuse. Unele amendamente doresc să șteargă transparența din text, altele doresc ca um, transparența să fie dată de uh, cifrele din acest domeniu. Noi nu am putut susține acest tip de amendamente pentru că considerăm că uh, nu respectă Uh, transparența și nu corespund principiilor care au fost uh, creionate la începutul intervenției mele. Apoi există amendamentele care au fost înaintate de către raportor, care se referă la faptul că publicarea ar trebui să fie făcută uh, prin intermediul unui cod. Avem dubii referitor la faptul că aceasta ar putea fi o soluție viabilă. În primul rând, publicarea prin intermediul unui cod nu ne permite să ne exercităm controlul public în sensul larg al plăților. Pe de altă parte, credem că un cod pur și simplu ar uh, declanșa suspiciuni și ar stârni curiozitatea celor care citesc, pentru că aceștia ar dori să afle ce se ascunde în spatele codului. Deci am creat mai multă incertitudine și uh, s-ar declanșa dificultă, uh, dificultăți, ar crea dificultăți, pentru că s-ar dori să se afle ce se ascunde în spatele cifrelor și ar apărea întrebări de ce să se ascundă ceva în spatele unui cod. În al treilea rând, regulamentul ne cere să realizăm transparența, uh, publicând numele și suma și nu văd niciun motiv pentru care nu am face acest lucru. De aceea uh, doresc să păstrăm propunerea care a fost făcută. Ultima observație. Într-unul dintre amendamente se propune ca publicațiile uh, referitoare la transparență să fie făcute de către comisie. Acest lucru este în contradicție cu regulamentul financiar, care ține de cadrul privind managementul uh, comun și care spune că nu comisia trebuie să facă acest lucru. Sigur că putem să îmbunătățim textul care a fost propus și suntem dispuși să lucrăm cu raportorul și cu alți membri ai Parlamentului pentru a obține un text mai bun, o soluție mai bună, dar, din punctul nostru de vedere, ar trebui să ne bazăm pe faptul că publicarea datelor ar trebui să conțină numele și suma aferentă. Mulțumesc! Mulțumim tuturor celor trei directori din partea Comisiei. Am ajuns la sfârșitul uh, reuniunii Comisiei noastre și aș dori să dau cuvântul vicepreședintei Isabel Giron, care dorește să ne spună câteva cuvinte referitor la uh, Agora celor 27 de state membre. Am discutat de această idee la reuniunea coordonatorilor de ieri și s-a încheiat reuniunea comisiei noastre, dar dau cuvântul acum vicepreședintei Isabel Durand, care uh, să ne spună câteva cuvinte despre acest lucru. Și vă reamintesc că următoarea reuniune este pe 26 și 27 noiembrie. Mulțumesc!